Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Dragi colegi, dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haus. Vă urez bun venit la reuniunea reuniunii de control bugetar. Avem o săptămână foarte importantă deoarece votăm. Vor Ihnen liegt die Tages Aveți în față ordinea de zi și aș dori să vă atrag atenția că sunt publicate limbile uh, de interpretare, regimul lingvistic. Aveți uh, documentele, le aveți și aici în sală, dacă nu le aveți și în format electronic și sper că aveți cu toții uh, cartela de vot. Această reuniune este transmisă prin internet. Și la punctul 3 vă atrag atenția că v-am trimis uh, procesele verbale de pe 26-27 ianuarie și 23-24 februarie și dacă nu există obiecții manifestate până la sfârșitul acestei reuniuni, ca de obicei se consideră că acestea sunt adoptate. Vrea cineva să intervină. Înainte, vreau doar să vă aduc la cunoștință următorul lucru. Domnul Iorgos Stavrakakis un coleg născut pe 13 noiembrie 1974, uh, a murit pe 27 februarie. El a fost membru al Comisiei Cont, de asemenea membru al grupului SND. L-am apreciat foarte mult, ne-a fost un coleg bun, a fost uh, membru până în ultima perioadă și l-am apreciat foarte tare fiindcă era un expert în ale controlului bugetar, un adevărat european. Îi ducem dorul, i-am chiar scris uh, soției domniei sale, sper să fi procedat corect. Dorește să intervină doamna Ayala Sender. Sí, sí, señora presidenta, sí, quería en Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele pe care le-ați spus. Aduc mulțumiri în numele grupului meu. Colegul Stavrakakis a fost unul dintre cei mai activi colegi care s-a implicat mult în această comisie, ceea ce nu e ușor. Știți câte reticențe există în legătură cu participarea la lucrările comisiei noastre aici în Parlamentul European, deci mulțumiri și noi vom face tot ceea ce trebuie față de familia dumnealui. Referitor la ordinea de zi, aș vrea să vă spun că am văzut cu oarecare surprindere că doamna Gheorgheva va vorbi mâine imediat după vot, ceea ce e o minune, nu știu dacă va putea ști ce vom vota noi. Vreau să vă fac o sugestie. Poate că ar fi mai bine să o ascultăm pe doamna Gheorgheva înainte de vot. Am avut am primit foarte multe lămuriri și explicații în ultima vreme din partea comisiei în legătură cu mai multe puncte. Asta după ce comisia a putut să vadă amendamentele noastre. Cred că ar fi mai înțelept și mai util pentru toți să o ascultăm pe doamna Gheorgheva înainte de vot. Cel puțin pentru a lămuri anumite chestiuni și pentru a putea vota în cunoștință de cauză. Nu știu ce ne poate, cu ce ne poate ajuta dumnei după vot ar fi mai bine înainte, deoarece dumneavoastră știe ce amende, amende avem, ce propunere am făcut, de ne-ar fi mult mai util. Și spun asta și în numele colegului meu, domnul Liberati, care este raportor uh, pentru descărcarea de gestiune a comisiei. Mulțumesc! you for den... Mulțumesc pentru această indicație. Doamna comisar vine când are vreme. Am uh, aranjat ordinea de zi în așa fel încât să uh, Uh, avem și votul, nu este ușor ca înainte cu 20, de fapt cu mai puțin de 24 de ore să uh, reorganizăm totul. Deci nu avem cum să procedăm altfel, cel puțin uh, nu din punctul meu de vedere. La plenară poate mai reușim să modificăm una alta. Cu siguranță uh, vor apărea câteva modificări, dar nu putem să spunem de pe acum în ce direcție se îndreaptă lucrurile. Așa că v-aș ruga foarte mult să ne dovedim a fi parteneri de încredere, mai ales față de cei care s-au pregătit pentru vot. Dacă sunt alte opinii, nu e cazul. Atunci trecem direct la treabă. Avem punctul 4 de pe ordinea de zi. De fapt, avem votul de la, pe agenții de la punctul 4 la punctul 26. Raportor este domnul Cearnețchi. Dacă dorește să intervină. Ah, Thank you, Madam Chair. Uh, I respect your time. Mulțumesc, doamnă președinte. Respect timpul dumneavoastră și al nostru și vă propun să votăm imediat. Mulțumesc. Foarte bine apreciez. Mulțumesc. Ar trebui să facem un uh, vot de probă. Vă rog frumos, uh, votați. De, de fapt, s-a deschis votul acum, s-a închis. Este un vot de probă. No, Der Kölmel hat seine Voting Card nicht dabei. Domnul Kölmel nu are cartela de vot. Danke. Stimmung ist geschlossen. Mulțumesc, s-a închis votul. Suntem 23 uh, de membri prezenți. Se poate și mai mult. Mulțumesc, începem. Agențiile. Încep cu uh, alineatul 1, amendamentul 3. Raportorul are aviz favorabil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineți. Se respinge. Amendamentul 4. Raportorul la aviz favorabil. Pentru împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Vă rog frumos să verificăm uh, amendamentul 4. 4, 5 și 6 sunt identice? Nu, îmi cer scuze, spune președinta. Deci 4. S-a închis votul. Se adoptă. Deci se adoptă, nu se schimbă votul în urma discuțiilor în sală. Următorul amendament pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8. Vot pe părți, prima parte, pentru, Împotrivă. Abține. Se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Aneatul 9, compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentele 9 și 10 sunt caduce. Amendamentul 11, aviz favorabil. Îmi cer scuze, la 12 suntem. Cu aviz favorabil, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 13. Aviz favorabil. Pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 14. Pentru? Împotrivă. Abțineți. Se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineți. Trebuie să verificăm amendamentul 14, vă rog frumos. S-a închis votul. Se adoptă. 16 cu aviz negativ pentru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 S-a închis votul. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cam haotic. Haideți să verificăm electronic. S-a închis votul. Se adoptă.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 Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineți, se adoptă. 38 pentru, împotrivă. Vă rog frumos, verificăm electronic amendamentul 38. S-a închis votul. Se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Patru și unu pentru unu Continuăm cu amendamentul 40. Aveți dreptate. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 e adoptat atunci și el. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, vot electronic, vă rog frumos. Amendamentul 1 de la considerent. Să închid votul. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă cu aceeași majoritate. Ample 1 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. Ample 2 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. M plus 3 este acoperit. M plus 4 e caduc pentru că a fost adoptat 12. M plus 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Libe 1 cu vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Libe 1 este acoperit, Libe 3 vot pe părți, prima parte e acoperită, e vorba doar de a doua parte, ca adăugire. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri. Vă rog frumos, electronic, libe 3, cea de-a doua parte. Să a închis votul. Îmi cer scuze, dar nu mi-am dat seama. Libe 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 6 pentru, împotrivă, Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. Libe 6. S-a închis votul. Da, se adoptă la limită. Deci e 12 la 12 de fapt. Și atunci se respinge. Se respinge. Jetzt wird es wild hier. Ja, genau. So, jetzt war, genau. Genau. Jetzt, jetzt kommt Liebe 7. Mhm. Dafür. Urmează Liebe 7. Pentru, împotrivă, abține se adoptă. Liebe 8 pentru, împotrivă, abține se adoptă. Vot final, vot electronic, prin apel nominal. S-a deschis votul, s-a închis votul. ...24 la 0, deci unanimitate, felicitări raportorului. Da, domnule l ați votat și dumneavoastră pentru? Bine, deci avem 25 uh, la 0. Se prea poate să mai uităm. Acesta a fost raportul orizontal pentru agenții și acum trecem la votul pe fiecare agenție în parte. Mult de muncă. Începem acum cu agenția pentru uh, regulatorii de energie Amendamentul 1 și amendamentul 2, amendamente identice. Facem un vot uh, electronic pentru că e vorba de descărcare, de gestiune. Vă rog frumos. S-a închis votul. Bei 20, 20 20 pentru, 4 împotrivă, domnule Călmăl, deci 5. 21, deci, pentru. Cu Monica. Da, ne apropiem uh, de prezența optimă. Of the, closure of the accounts. Ja, genau. The decision. The decision. Also, genau. Decision, uh, genau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 de a închide conturile. Closure of the accounts. Vot electronic. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Douăzeci la patru, adică la cinci cu domnul Călmăl. Rezoluția. Amendamentul șapte Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, electronic, vă rog. Eu zic că se respinge, dar nu știu. S-a închis votul. 16 la 9 pe, împotrivă. Amendamentul 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Rezoluția uh, finală s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 3. Mulțumesc. Berec. Decizia de descărcare, amendamentul 1, cine este pentru? Împotriva, Ține se adoptă. Deci, 2 se respinge direct. Decizia finală, s-a deschis votul, vot electronic. S-a închis votul. 21 la 5. Închiderea conturilor. Votăm acum decizia. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 5. Și rezoluția, amendamentul 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Rezoluția, vot electronic, S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 3. CDT, Centrul de Traducere, Descărcare, Amendamentul 1. Pentru împotriva ține se adoptă. Decizia, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 5. Închiderea conturilor. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 4. rezoluția Avem un amendament, amendamentul 6, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția în ansamblul ei s-a deschis votul. S-a închis votul 23 la 3. FOP. Amendamentul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot electronic, decizia. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 5. Pentru. Închiderea conturilor, iarăși vot electronic. Mulțumesc. Se închide votul. 21 la 5. Rezoluția, amendamentul 5, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul Așa, 7 se corectează președinta. 5 și 7 merg mână în mână, n-am citit înainte, sper că e bine. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Emple 1, Emple 2 acoperite, Emple 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Emple 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Emple 5 acoperite, Emple 6 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, M plus 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Rezoluția, s-a deschis votul, s-a închis votul, 22 la 3. Cepol, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia Electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 5. Închiderea conturilor. Decizia. S-a închis votul. 21 la 5, aceeași majoritate. Acum rezoluție, amendamentul 6 pentru, împotrivă, încă o dată, amendamentul 6, vot electronic. Îmi pare rău, spune președinte. Avem și un amendament oral. Votăm și pe acesta. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La amendamentul 8 avem un uh, amendament oral. Sunteți de acord? Votați uh, și eu amendamentul oral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 Libe 1 e acoperit, Libe 2, de 4 de asemenea, Libe 5 la fel, deci rezoluția în ansamblul ei s-a deschis votul electronic. S-a închis. Douăzeci patru la 3. E asta. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Decizia pentru descărcare, vot electronic. S-a închis votul. 22 la 5. Dan closure of the accounts, electronische Abstimmung bitte. Die Abst Închiderea conturilor, vot electronic. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 20 la 5. Rezoluția, amendamentul 5 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 1, care acoperă amendamentele 7 și 9, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 devine caduc. Amendamentul 10, avem un amendament oral aici. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Tran 1 și 2 acoperite. Tran 3 pentru împotrivă abțineri. Am putea verifica, vă rog. Tran 3. S-a închis votul. Se adoptă. Tran 4. Tran 4 e caduc. Tran 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tran 6 e acoperit. Tran 7 pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Tran 8. Prima parte e acoperită, a doua parte o votăm acum. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Tran 9 acoperit. Rezoluția în ansamblul ei s-a deschis votul. S-a închis. 23 la 3. Mulțumesc. E asta. Biroul de sprijin pentru azil. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Descărcarea. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 5. Închiderea conturilor. Vot electronic. S-a închis votul. 21 la 5 se adoptă. Rezoluția. Amendamentul 5 pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. De la, libe de la 1 până la 5 acoperite. Rezoluția. Vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis. 25 la 2. Mulțumesc. Autoritatea Bancară Europeană Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Decizia de descărcare, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. 21 la 4. Închiderea conturilor. Decizie electronică. S-a deschis votul. S-a închis. 21 la 5. Mulțumesc. Rezoluția. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic. Amendamentul 6, vă rog frumos, electronic. Eu cred că se respinge, spune președinta. S-a închis votul. Se respinge. 15 la 11. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Putem să verificăm, vă rog, electronic. Econ 1. S-a deschis votul. Se respinge, spune președinta. Ba nu, se scuză președinta, se adoptă cu 14 la 11. Econ 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Econ 4 acoperit. De la Econ 5 până la 7, uh, vă deranjează să facem un vot în bloc? Econ 5, 6, 7. Deci la 5 la 7. Împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Econ 9 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Rezoluția. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. 24 la 3. Se adoptă. Mulțumesc. Trecem acum la ECDC. Centrul European pentru Prevenția și Controlul Bolilor. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Descărcarea. Vot electronic, vă rog frumos. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 3. Închiderea conturilor. Vot electronic, vă rog. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 3. Rezoluția. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Envi 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Envi 2. Acoperit. Envi 3. Pentru. Împotriva Abțineri. Se adoptă. NV4 și 5 acoperite, NV6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 7 și 8 de la NV sunt acoperite, deci votăm rezoluția. Vot electronic, vă rog, s-a deschis votul, s-a închis votul. 21 la 3. Urmează acum ECHA de la Helsinki, Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum votăm uh, întreaga uh, descărcare de gestiune. S-a deschis votul, s-a închis votul. 22 de voturi pentru, 5 împotriva. Și acum, uh, închiderea conturilor, s-a deschis votul s închis votul. și doi la 4. Și acum rezoluția. Amendamentul 5. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 a fost retras. Amendamentul 7. Amendamentul 8. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 9, cine pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abține se adoptă. NV1 este acoperit. NV2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. NV 3 Putem vota în bloc amendamentele nv 3 până la 10. Deci, haideți să le votăm în bloc. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. nv 11 este acoperit. nv 12 pentru. Împotrivă. abțineri. Se adoptă. nv 13 și 14 sunt acoperite. Deci, votăm mățimea de rezoluție să deschid votul, să închid votul. 22 la 3. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem la Agenția Europeană pentru Mediu. Descărcarea de gestiune, amendamentul 1, pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Acum descărcarea, întâlcarea descărcarea de gestiune, decizie și se deschid votul. S-a închis votul. 21 la 5. Și acum închiderea conturilor, vot electronic, să deschizi votul, să închis votul. 20 la 5. Moțiune de rezoluție. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. MV1 este acoperit. MV2 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV3 pentru împotriva abțineri se adoptă. MV4 prima parte este acoperită, votăm a doua parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. MV 3 până la 9 sunt acoperite și astfel ajungem la votul întregii rezoluții. S-a deschis votul electronic, s-a închis votul, 22 voturi pentru și 3 voturi împotrivă. Vă mulțumesc și trecem la Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului. Descarcă de gestiune. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cum am întreaga decizie de descărcare de gestiune, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. 20 la 5. 21. Luăm notă de votul dumneavoastră, deci 21 de voturi pentru. Bun. Și acum închiderea conturilor, vot electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul. Douăzeci la cinci. Și acum propunerea de rezoluție, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, peș 1 pentru, împotrivă, abțineri. Aș dori să verificăm. Deci peș 1, vot electronic. S-a închis votul. Se respinge. Nu, se adoptă. Peș 2. 13 la 13. Nu, nu se acceptă uh, corectarea votului pentru că s-ar schimba rezultatul. Deci peș 1 se adoptă, peș 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, peș 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, peș 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Peș 5 până la 8 sunt acoperite pe 9 pentru, împotriva, abțineri, se resping. Pe 10 și 11 sunt acoperite și atunci votăm întreaga rezoluție, vot final. Vă rog să votați, vot deschis, vot închis. 24 la 3, vă mulțumesc. Și trecem la EFSA. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară descurcă de gestiune amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Deci, decizia de descărcare de gestiune, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. 21 la 6. Închiderea condurilor, vot electronic, vă rog, votați. S-a închis votul. 20 la 6. 21 la 6. Acum o ținut rezoluție. Amendamentul 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 devine caduc. Amendamentul 10. Întrebarea este dacă putem să votăm amendamentele 10 la 14 în bloc. Sunteți de acord? Nu? Bine, atunci nu câte unul. Cine e pentru amendamentul 10? Pentru împotriva, abțineri, se adoptă.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 împotriva, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 Bun, verificare, vot electronic de verificare la amendamentul 20. S-a închis votul. 19 voturi pentru, 7 împotrivă. Do amendamentul 21. cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm și acest vot la amendamentul 21, vot electronic, să deschis votul. S-a închis votul. 18 la 8. N-am nimic împotriva voturilor de verificare, dar știți, văd, totuși văd bine în sală. Amendamentul 22. Se adoptă automat 23 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă 24 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. NV1 este acoperit MV2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. MV3 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. MV4 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. MV5 până la 9 au fost acoperite și atunci trecem la vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și rezultatul este 24 la 3. Trecem la Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între femei și bărbați. Destinul amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. decizia de descărcare de gestiune. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 de voturi pentru și 5 împotrivă. Închiderea conturilor. Vot electronic, vă rog. să închizi închis votul. 21 la 4. Și acum moțiunea de rezoluție. Amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. FAM 1 pentru. Împotrivă. FAM 1. Votăm. Vot electronic. S-a deschis votul. Deci, iată, se schimbă când <laughs> chiar sunteți puși să votați electronic. Deci 14 la 9 și se adoptă. FAM 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. FAM 3 până la 7 acoperite. FAM 8 a doua parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. FAM 9, acoperit și votăm acum moțiune de rezoluție. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 la 3. Și acum Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, descărcare de gestiune, amendamentul 1. Împotriva abțineri se adoptă decizia de descărcare de gestiune în întregime, vot electronic deschis, vot închis, 22 la 5. Și acum închiderea conturilor, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. 21 pentru și 5 împotriva. Moțiunea de rezoluție, amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Econ 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Econ 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Econ 4 a fost, este acoperit. Econ 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Econ 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Econ 7 împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Și acum, întreaga moțiune de rezoluție, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul, 24 pentru și 3 împotrivă. Îmi pare rău, dar nu suntem nici măcar la jumătate, spune doamna președinte. Institutul <laughs> European de Inovare și Tehnologie. Amendamentul 1 de la decizie de descărcare de gestiune. Aici se propune amânarea descărcării de gestiune. Cine-i pentru? Majoritatea. Deci, decizia privind descărcarea de gestiune. Acum, vot electronic. Deci, modificăm decizia, votăm decizia de descărcare de gestiune electronic. S-a închis votul. 22 voturi pentru, 4 împotrivă. Deci, acest lucru înseamnă că descătarea de gestiune va fi amânată. Cum închiderea conturilor, vot electronic, vă rog. S-a închis votul. 23 pentru și 3 împotriva. 24 pentru și 3 împotrivă. Și acum, moțiunea de rezoluție. Raportul a depus un amendament oral la aliniatul 8 și trebuie să votăm alături de întregul paragraf. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotriva abținerea se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Vot electronic la amendamentul 8. S-a închis votul. Uh, nu mai puteți vota acum pentru că s-a închis votul, dar se adoptă. Și acum votăm întreaga moțiune de rezoluție. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. și 8 de voturi pentru, nimeni împotrivă, deci 28 la 0. Și acum trecem la Agenția pentru medicamente, EMA, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și votăm acum descărca de gestiune, vot electronic, vă rog să votați. S-a închis votul. 23 la 5. Și acum uh, închiderea conturilor, vot electronic, s-a deschis votul.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 împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Envi 1 și 2 acoperite, Envi 3 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Envi 4 prima parte, cine pentru, împotriva abținerii se adoptă și restul amendamentelor sunt acoperite. Acum votăm întreaga rezoluție prin vot electronic. S-a închis votul. 24 de voturi pentru, 3 împotrivă. Și trecem acum la Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie. Amendamentul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Decizia privind descărcarea de gestiune pentru în vot electronic. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 4 împotrivă, 5 împotrivă și acum închiderea conturilor. De asemenea, vot electronic. S-a închis votul. ...19 pentru, 5 împotrivă și la rezoluția acum, amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Nu. Avem un amendament oral al raportorului. Pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. Libe 1 și până la 5 sunt acoperite, deci votăm rezoluția Vot electronic. S-a închis votul. 25 de voturi pentru și 3 împotriva. Se adoptă. The Maritime Safety Agency. Acum, uh, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă. Primul amendament pentru împotrivă abține se adoptă. Amendament descărcarea acum. Vot electronic. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 4 împotrivă. Acum votăm electronic pentru închiderea conturilor. S-a închis votul. 19 voturi pentru, 5 împotrivă. Rezoluția. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 1 și 2 au fost acoperite. Tran 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran 4 e caduc. Tran 5, 6 și 7 sunt acoperite, prin urmare rezoluția, vot electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. 25 la 3. Enisa, primul amendament, descărcarea. Pentru împotriva abțineri, se adoptă amendamentul. Acum decizia, întreaga decizie, vot electronic. Să închis votul. 21 la 5. Also, Closure of the accounts elektronisch bitte die Abstimmung ist eröffnet. Vot uh, electronic, deschidem votul. Le votăm pentru închiderea conturilor. S-a închis votul. 23 pentru, 5 mm, mm, mm, împotrivă. Rezoluția. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Iar acum rezoluția, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. ...25 de voturi pentru, 3 împotrivă. Agenția Căilor Ferate, amendamentul 1, descărcare pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Decizia de descărcare s-a deschis votul, votul s-a închis. Lopez Fontaner trebuie inclus 20 la 3. Acum votăm electronic pentru închiderea contului. S-a deschis votul. Să a votul. Douăzeci și trei de voturi pentru, 5 împotrivă. Rezoluția acum, aliniatul 2. Avem un amendament oral din partea raportorului pentru împotriva abțineri nu se abține nimeni, se adoptă amendamentul 6 pentru împotrivă abțineri, se adoptă amendamentul 7 pentru împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 8 pentru împotrivă Cred că a fost adoptat. Nu verificăm electronic. Amendamentul 8. Încheiem votul. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă aceeași majoritate ca și înainte. Amendamentul 9 e caduc. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pen, și tran 3 sunt identice pentru, împotrivă, respinse. Tran 1 și tran 2 sunt acoperite. Tran 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Tran 5 acoperit. Tran 6 Tran 6 trebuie supus la vot pentru, împotriva abțineri se adoptă. Tran 7 de la, între 7 și 11 sunt acoperite, deci trecem la întreaga rezoluție, deschidem votul. S-a închis votul. 23 la 3, vă mulțumesc. Acum, agenția ESMA. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Decizia privind descărcarea de gestiune, vot electronic, s-a închis votul. 21 pentru, 5 împotrivă. Majoritatea stabilă la această agenție. Acum închiderea conturilor, vot electronic, vă rog, s-a deschis votul, s-a închis votul. 23 la 5. Amendamentul 5, acum la rezoluție, pentru împotriva abțineri se adoptă. Econ 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 4 acoperit, la fel și 5. Econ 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Econ 8 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă eco 9 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă Econ 10 e caduc. Trecem acum la votul întregii rezoluții, vot final. S-a deschis votul. Votul s-a închis. 25 pentru, 3 împotrivă. Mulțumesc. Urmează acum ETF. Amendamentul 1 descă la descărcare pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia uh, prin vot electronic s-a închis votul. 21 la 4. Închiderea conturilor. S-a deschis votul, s-a închis votul. 22 la 5. Rezoluția, amendamentul 5, împotrivă, împot pentru împotriva ține se adoptă, amendamentul 6 pentru împotriva ține se adoptă, empl 1 e acoperit, empl 2 pentru împotrivă abțineri se adoptă, empl 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, Partea a doua adăugire e acoperită m 4 pentru împotrivă se adoptă, m 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția, vot electronic. Vă rog. Deschidem votul, să închizi închis votul. Yeah, we will, we will note, we will note your vote. Da, vom ține cont de votul dumneavoastră. Vom adăuga vo în votul dumneavoastră. Douăzeci cinci pentru, 3 împotrivă. Eulisa? Descărcare amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Descărcarea, deci vot electronic, s-a deschis votul, s-a deschis votul. 20 la 5. Chiderea conturilor, vot electronic. Nu ratați momentul când e deschis votul, vă rog. Poate că cam rapid, însă cred că trebuie să ne grăbim. Însă dacă cumva vă grăbesc pe atare, indicați-mi acest lucru. S-a închis votul. 22 pentru 5 împotrivă. Rezoluție acum. Amendamentul 5 cu amendament oral. pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament, asta înseamnă că amendamentul 6, 7 și 8 sunt caduce, 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Amendamentele LIBE 1, 2, 3, 4, 5 sunt acoperite. Vot electronic definitiv. S-a deschis votul. Închidem votul. ...25 pentru 3 împotrivă, vă mulțumesc. IU OSHA. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Decizia, vot electronic, s-a deschis votul. S-a votul. Toți la 5. Închiderea conturilor, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis votul. 22 la 5, rezoluția, amendamentul 5 pentru, împotrivă, Abțineri. Cred că să adoptăm să haideți să verificăm electronic. Amendamentul 5. Verificăm electronic. Eu credeam că a fost adoptat, dar verificarea ne arată același lucru. 18 la 9. Amendamentul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Emplu 1 acoperit. Emplu 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Emplu 3 e acoperit. Emplu 4 partea întâi acoperită, cea a doua parte pentru împotriva abțineri. Se adoptă M5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum votul definitiv asupra întregii rezoluții. S-a închis votul. 25 pentru, 3 împotrivă. Mulțumim. Nu prea mai avem așa multe euro. Tomul acum amendamentul 1 pentru, Încotriva, abțineri, se adoptă. Acum, decizia de încărcare a contului se deschide votul, se închide cont, votul 22 la 5. Închiderea conturilor. Vot electronic. Închidem votul. 22 pentru 5 împotrivă rezoluția. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votul definitiv asupra rezoluției, vot electronic. S-a închis votul. 25 la 3 se adoptă. Eurofund. Agenția din Irlanda, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Descărcarea, decizia de descărcare, vot electronic. S-a închis votul. 21 la 5. Se adoptă. Închiderea conturilor, vot electronic. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 5 împotrivă. Rezoluția. Amendamentul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Emplu 1 e acoperit. Emplu 2 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica electronic, vă rog. Emplu 2. Eu cred că a fost adoptat, însă haideți să verificăm electronic. S-a închis votul? Da, așa era. Emplu 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Lui e acoperit. 5 și 6 sunt acoperite și ele. Votul definitiv asupra rezoluției, vot electronic. S-a închis votul. 26 la 3. Mulțumesc. Eurojust. Amendamentul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendament decizia de descărcare. Vot electronic. S-a închis votul. 24 la 5. Votul uh, asupra închiderii conturilor, vot electronic, s-a deschis votul, s-a închis. 25 la 4. Rezoluția acum, amendamentul 7. Pentru, împotrivă, se adoptă. Însă cu plăcere verific. Amendamentul 7. Vom verifica prin vot electronic.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 13 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 14 și 15 împreună. Votăm împreună pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Libe 1. E acoperit, la fel și 2 acum. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 3 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Libe 4 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum votul final asupra Eurojust. S-a deschis votul, s-a închis votul. 23 la 3. Europol, amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Decizia de descărcare, vot electronic. S-a închis votul. 24 la 5. Acum închiderea conturilor, vot electronic, s-a deschis votul. S-a și închis. 23 la 5. Rezoluția. Amendamentul 5 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Libe 1, de la 1 la 5, 6 sunt acoperite. Votul final supra rezoluției, vot electronic. S-a deschis votul, s-a închis. 26 la 3. Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Primul amendament pentru Împotrivă se adoptă decizia privind descărcarea, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. 24 la 5. Închiderea conturilor, vot electronic. S-a deschis votul, s-a închis. 21 la 5. Amendamentul 7 al rezoluției pentru împotriva tine se adoptă. Amendamentul 8 e retras. 9 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 10 e retras. 11 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Restul e acoperit, liber de la 1 la 4 sunt acoperite. Votul final asupra rezoluției, vot electronic. Chidem votul. 26 la 3, mulțumesc. Urmează agenția Frontex. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Decizia de descărcare, vot electronic, s-a deschis votul. 20. S-a închis votul 20 la 9. Mulțumesc. Închiderea conturilor, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis. 18 la 9. Urmează rezoluția. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 10, vot electronic, s-a deschis votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 e caduc, 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva abțineri respins, 20 pentru, împotriva abțineri respins, libe 1, 2 și 3 sunt acoperite, 4, libe 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Libe 5, 6 și 7 sunt acoperite. Acum votul definitiv asupra rezoluției Frontex. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. 26 pentru, 3 împotrivă. Ultima agenție, GNSS. Amendamentul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Decizia de descărcare, vot electronic. Deschidem votul. Închidem votul. 24 la 5. Acum închiderea conturilor pentru. Haideți să votăm electronic închiderea conturilor. S-a închis votul. Ja, gut, okay, genau. la PP o persoană în plus. Cineva trebuie să-și retragă cartela. Mm -hmm. Okay. Ja, jetzt passt wieder. Okay, die Abstimmung ist geschlossen. Danke. Închidem votul. 24 la 5. Amendamentul 6 la rezoluție pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 vreți să-l verificăm electronic. De acord. Verificăm electronic amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum votăm rezoluția, vot electronic. S-a închis votul. 26 pentru, 3 împotrivă, vă mulțumesc foarte mult. Iată că am încheiat acest pachet de voturi referitor la agenții. Trecem acum la întreprinderile comune. Pe ordinea de zi, punctele între 33, 37 și 43, mă scuzați. you know. So. Genau. So. Genau. Können wir, can we, can we go ahead? Hmm. Putem să continuăm? Can, can we go on? Uh, okay. Yeah, Ines, bitte. Ines. Sí, gracias, presidenta. Sí, solamente. Mulțumesc, Presidente. președinte. S-au tot modificat listele de vot, de aceea aș vrea să-mi cer scuze față de restul colegilor. Măcar am putut să uh, le transmitem colegilor două amendamente orale. Amendamentul 14 de la ENEAC uh, cu condiția respectării de pline a protecției datelor, deci vreau să remitesc asta, iar la medicamentele inovatoare, la EMEA, amendamentul 8, vreau doar să spun că trebuie să ținem cont de drepturile de proprietate intelectuală necesară. Două condiții Uh, importante pe care trebuie să le includem uh, în aceste amendamente. În rest, uh, se poate vota totul. Deci putem vota pentru. Dacă vreți, voi interveni din nou atunci când ajungem la voturile respective. Thank you. Well, Mulțumesc. nu e vorba de ceva foarte important, niște formulări de ultim minut, din punct de vedere procedural. Însă totuși am o, o obiecție la aceste amendamente. Dacă o vreți să o fac acum sau după aceea, când ajungem uh, la punctele respective pe lista de vot, să nu cred că e corect să intervin acum. Da, da, am și eu dubile mele, spune președinta nu știu dacă asemenea amendamente trebuie acceptate, pentru că e chiar pe ultima sută de metri, în ultimul minut. Și mă gândesc că ce ar trebui să răspundem la întrebarea cine a oferit ceilalți, ca să nu lăsăm acest punct deschis. Văd uh, cu ochi critici acest amendament oral, deoarece eu cer uh, o publicare a datelor importante pentru noi. Deci nu sunt, nu știu, nu știu, chiar dacă e în spiritul protecției uh, drepturilor de autor, ceea ce nu cred, uh, până la urmă nu noi suntem cei care dau acești bani fără a nu avea pretenția unor justificări mai târziu. Deci am un semn mare de întrebare și nu sunt de acord. Vă rog frumos, Ines, da. Sí, bueno, yo creo que eu cred că totuși e ceva important referitor la INEAC și anume faptul că trebuie respectată protecția datelor. Nu e ceva secundar. Așa trebuie tratate orice baze de date. Nu eu vorba de un conflict de interese. Trebuie să respectăm protecția datelor personale, indiferent dacă acestea sunt uh, folosite pentru soluționarea conflictelor de interes. Deci noi vrem să evităm asta. Trebuie să ținem cont de experiențele pe care le-am avut cu protecția datelor. Secretarul uh, până în ultima clipă ne-a obligat ne-a băgat pe gât schimbări la lista de vot. Oricum eu propusesem asta dinainte. Dar nu sunt de acord cu dumneavoastră că n-ar fi ceva important. Iar drepturile de proprietate intelectuală, industria ne cere asta de fiecare dată. E ceva de bază aici. Există zvonuri legate de conflictele de interes, însă când dumneavoastră de exemplu, sunteți sursa unor astfel de știri, în Der Spiegel, de exemplu, și le folosiți. Ei bine, eu cred că ar trebui să ocrotim o serie de drepturi din Uniunea Europeană și aici mă refer la protecția datelor și la drepturile de, protec- de proprietate intelectuală. Eu protestez și vreau să fie consemnat în procesul verbal acest lucru. Nu se acceptă ce propun eu, însă se acceptă modificări din partea secretariatului până în ultima secundă să nu fiu discriminată eu. Asta cer. Protestez și să se consemneze asta și voi spune asta și în plen de altfel. Președinta. Nu știu. Nu știu. Apar mereu tot felul de amendamente, există tot felul de evoluții. Plec de la premisa însă că legislația europeană trebuie respectată tot timpul. Și sigur că tot ceea ce ține de protecția datelor și uh, dreptul de proprietate intelectuală sunt lucruri care trebuie respectate, dar noi avem uh, prevăzute anumite proceduri în așa fel încât să avem o vedere de ansamblu asupra acestor elemente, chiar dacă aceste alineate sunt uh, afectate. Deci eu o interpretez în felul următor. Dacă se întâmplă ceva de acest gen, noi nu mai vrem să intervenim. Ba da, noi vrem, mai ales când e vorba de protecția datelor. Sau când e vorba de proprietatea intelectuală, procedăm la fel. Deschidem o poartă uriașă fără a avea control. Deci sunt critică față de acest uh, lucru și obiectez. Pentru că eu cred că ar fi de folos să anchetăm totul tocmai pentru că s-a scris în Spiegel și tocmai pentru că există nu învinuiri, dar suspiciuni, indicații uh, că există tratamente proaste și conflicte de interese de partea cercetătorilor. Și tocmai de aceea ar fi bine să vedem clar despre ce este vorba. Și de aceea avem procedurile Parlamentului, proceduri destul de fără echivoc, așa că Na, nu, nu, nu sunt de acord că eu fac discriminare față de un grup politic. E fals. Dar regulile sunt reguli și tocmai de aceea există niște uh, termene de depunere a amendamentelor și mecanisme de vot uh, între colegi. Eu uh, vă sfătuiesc să luați foarte în serios mecanismul de vot în Parlamentul European. De ce vin asemenea modificări ample în ultima secundă. Se tomara de la misma manera. În algún... ar, ar, cred că ar trebui să tratăm totul la fel. Am pus niște întrebări. De marți așteptam un răspuns. Aceeași rigoare ar trebui să fie aplicată și din partea secretariatului general când sunt compuse aceste liste de vot. Eu reacționez în funcție de ce primez de la secretariat și pot să vă spun că până azi la prânz listele încă erau în schimbare listele pentru trei după amiază. Deci de aceea cer uh, puțină uh, înțelegere din partea dumneavoastră. Drepturile de proprietate intelectuală sunt importante pentru competitivitatea Europei și știți asta mai mult decât oricine. Uneori am impresia că dumneavoastră vreți să vă băgați nasul pentru a vedea ce face fiecare, ce a primit fiecare pentru a utiliza aceste informații. Știți că există reacții uh, adevărate. Și e vorba și de întreprinderile mici și mijlocii, nu de cele mari, ci de, le, de, ci de IMM-uri mai ales. Deci drepturile de proprietate intelectuală sunt importante și ajung să fie o problemă reală pentru industrie, în cazul anumitor agenții. Toată lumea trebuie să facă același lucru, inclusiv această agenție. Deci la ENEAC totuși să cer prea multe lucruri, chiar și uh, fiecare informație în legătură cu personalitatea acestor persoane, da, vorbim despre protecția datelor. Una e curiozitatea și alta e curiozitatea bolnavă, bolnăvicioasă. Deci de aceea am cerut acest lucru. Sunt niște probleme de fond. Dacă nu sunteți de acord, bine, accept asta. Însă să se consemneze că nu e o problemă procedurală. Listele de vot s-au tot modificat până azi la prânz, când votul era la 3. Eu îmi organizam totul. A fost greu, existau tot felul de conflicte între voturi, tot am făcut modificări pe aceste liste de vot. Trebuie să jucăm tot, cu toții cu aceleași cărți pe masă. Da, accept. Păi, unii vor vota da, alții nu, eu nu, oricum se va vota, voi prezenta această problemă și în plen. Însă protestez pentru faptul că listele s-au schimbat până în ultima clipă și o calitate de coordonatoare, a trebuit să reacționez și să tot intervin. Și am cerut acest amendament oral. Înainte le-am prezentat această cerere și celorlalte grupuri politice. Deci speram să existe înțelegere. Nu există înțelegere? Ok, votăm împreună și ba, împotrivă și basta. Den Protest hatte Berichterstatter mitbekommen. Domnul Marinescu a cerut cuvântul acum și, dar raportorul a luat notă de acest protest. Uh, mulțumesc. Uh, sunt absolut de acord că protecția datelor personale este foarte importantă. Dar trebuie să vedem și în ce context e pus aici. Adică, haideți să nu discutăm doar de protecția datelor personale sau de proprietatea intelectuală. Aici vorbim de protecția datelor personale în cazul conflictului de interes. Noi trebuie să vedem dacă există conflict de interes. Prin toate mijloacele nu putem să ascundem un conflict de interes pentru că nu putem să vedem, nu putem să avem acces la nu știu ce date eh, personale, iar la proprietatea intelectuală este vorba de contribuția în natură a celor care sunt parte din uh, eh, uh, eh, JU. Deci este foarte evident că trebuie să vedem dacă au pus exact ceea ce trebuiau să pună acolo ca valoare. Nu are nicio legătură cu proprietatea intelectuală. Nimeni nu se uită la proprietatea, la dreptul de proprietate intelectuală. Se uită să vadă dacă sunt puse laboratoare, tot ceea ce este cerut în, în uh, statutul uh, uh, întreprinderii uh, mixte. Mulțumesc. Da, damit haben, damit haben die erforderliche Președinte. Da, am înțeles. Uh, amendamentele orale oricum nu sunt acceptate pentru că au existat suficiente obiecții. Acum, întreprinderile mixte. Trecem la vot. Artemis, amendamentul 1 uh, cere o amânare a descărcării. Cine este pentru? Împotrivă? Să verificăm electronic. Amendament 1 electronic. Amendamentul 1 electronic. Să închid votul. Das ist uh, angenommen. Se adoptă. Și amânăm descărcarea. Să deschis, uh, votăm acum, să deschis votul. Să închis votul. la 12, mulțumesc. Descărcarea aceasta s-a amânat. 16 la ce am spus. Închiderea conturilor. S-a deschis votul, vot electronic, vă rog. S-a închis votul. Da? S-a amânat și închiderea conturilor. Rezoluție. Amendamentul 8. Pentru? Haideți, vă rog frumos, să facem un vot electronic pentru amendamentul 8. Să închid votul. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotrivă. Iarăși trebuie să votăm electronic. Vă rog, amendamentul 9. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Haideți să votăm tot electronic, vă rog frumos. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 14. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 15. Cu amendament oral de al doamnei Macovei. Sunt obiectii față de acest amendament oral? Nu. Atunci votăm la oaltă cu amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și avem acum vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Douăzeci și cinci de voturi pentru și trei abțineri. Clean Sky Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se respinge. Decizia de descărcare vot electronic vă rog s-a deschis votul S-a închis votul. Nu, votăm pentru amânare, spune președinta. Hm? Genau, genau. Genau. Es war genau die, die, die, die Verschiebung der Entlastung. Era vorba de amânarea descărcării, care a fost respinsă. Și atunci votăm automat pentru descărcare. Deci cine votează pentru, votează pentru descărcare și cine votează minus, votează împotriva acesteia. No. No. No. No No. No. No. Reluăm, repetăm. Încă o dată, cine votează pentru descărcare trebuie să voteze da, cine votează împotrivă să voteze nu. Am înlăturat toate neînțelegerile? Încă o dată e vorba de descărcare. Încă o dată, se spune din sală.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 kleine Abstimmungsprobleme bei der o mică problemă de vot la PP, în tabăra PP. Also, Clean Sky. Avem uh, Clean Sky, votul la întreprinderea mixtă. Yes. Also, noch ist die Abstimmung geöffnet, aber jetzt ist sie dann gleich zu. Acum e votul deschis uh, deocamdată, dar îl voi închide în cele ce urmează, spune președinta. 21 zu 21, 22 de voturi la 7. Am acordat descărcarea. Închiderea conturilor. Iarăși vot electronic. No, it's, it's for, it's, it's like Abstimmung. What? Hmm? This is which vote? So Care vot e acesta, se întreabă din sală? Ultimul? Sau amendamentul? Primul? pentru că mai sunt amendamentele 4, 5, 6. So, the second vote, yeah? okay. Da, acum votăm decizia de închidere a conturilor. Everything is unclear. Totul e foarte neclar. Votăm decizia de a închide conturile. Ah, ok. So.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 împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Amendamentul 10. Tot ce a ended. S-a închis votul. Das ist 14 zu 12, das ist abgelehnt. Amendment Se respinge cu 14 la 12. Amendamentul 11. Mă gândesc că e aceeași majoritate. Dar haideți să verificăm încă o dată. Amendamentul 11. S-a închis votul. Da, se respinge. Amendamentul 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Se respinge. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru.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 26 la 2. Mulțumesc. Nu. 26 la 1, spune președinta. 27. Mulțumesc. ENIAC. Amendamentul 1. Cine este pentru? Trebuie să facem un vot electronic. Amendamentul 1. Vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. Avem decizia de a amâna descărcarea. Și votul electronic pentru descărcare. S-a închis votul. Se adoptă. Descărcarea e amânată. Închiderea conturilor. S-a închis votul. Douăzeci și șapte la zero. Dar am amânat și decizia de închidere a conturilor. No. No, no. No, no, we, we postponed the closure of the accounts also. Amânăm și închiderea conturilor, într-adevăr. Mm. Mm. Mm. No, no, no, genau. No, we, no, no. Gibt es Einwände, dass wir die Entscheidung. Sunt obiectii față de închiderea conturilor. Deci cine, voteze cu plus, cine votează cu plus, votează pentru amânare, cine votează cu minus, votează împotriva amânării. Reluăm decizia de închidere a conturilor. Votăm încă o dată să votăm uh, prima decizie, pentru că pentru mine a fost la fel, eu am votat împotrivă. La fel ca doamna Sender. Yeah, you did. That's what. Yes, then that's what you did. <laughs> yeah, you know. Da, asta ați făcut. Asta, asta a și, așa a și fost. Deci, repetăm uh, închiderea conturilor. Cine votează cu plus e pentru amânare, cine votează cu minus e împotriva amânării. Deci închiderea conturilor. Repetăm votul. Încă, haideți, acum, încă o dată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ich habe mich schon gewundert, ehrlich gesagt. M-am chiar minunat, sincer să fiu, spune președinta. Deci avem amânarea. 110 la 10.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 Fără amendamentul acela oral s-a deschis votul, s-a închis votul. 21 pentru 6 împotrivă. Amendamentul 15 pentru împotrivă abține, se adoptă. Vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 27 la 0. Se adoptă. Trecem mai departe Fuel cells și hidrogen. FCH. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Asta înseamnă că cine votează acum cu plus este pentru descărcare și cine votează cu minus este împotriva descărcării. Cine, s-a înțeles cine, este, cine apasă plus e pentru descărcare, minus împotriva descărcării. Votăm. S-a închis votul. Decidem acum închiderea conturilor. Vot electronic. S-a deschis votul. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. Dafür 22 zu 4. 22 la 4. Ok. Die Resolution. Rezoluția. Amendamentul 1 cu amendament oral pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru. împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 cu amendament oral pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru potriva abțineri se adoptă. Vot final, vot electronic, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul. 26 la 1. IMI. Innovative Medicines. Amendamentul 1. Pentru amânarea descărcării pentru? Sau mai bine electronic? IMI 1. Amendamentul 1. S-a închis votul. Se adoptă. Deci cine votează acum? Deci e vorba de amânarea descărcării și uh, cine votează cu plus la, de, la închiderea conturilor amână. S-a deschis votul. Scuze, spune președinta. Mai întâi trebuie să, desc- să votăm uh, descărcarea. M-am încurcat. Deci votăm descărcarea. Cine votează cu plus e pentru amânare, cine votează cu minus este împotriva amânării. Vă rog. S-a închis votul. 16 la 11. Și acum închiderea conturilor. Pe același princip, principiu. S-a deschis votul. Hat, haben alle abgestimmt? Die Abstimmung ist beendet. S-a închis votul. 16 la 11, aceeași majoritate, vă mulțumesc. Rezoluția. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 Bine, verificăm amendamentul 8. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 6. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Vot final. Votăm această rezoluție. S-a închis votul. 26 la 1 se adoptă, mulțumesc. ITER Amendamentul 1 propune amânarea descărcării. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Facem un vot electronic. Cine este pentru, descărcare, pentru uh, amendamentul 1? Se scuză președinta. Care vreau amânarea descărcării. S-a închis votul. 16 la 11. Suntem pentru o amânare. Pe același principiu se merge și aici cu descărcarea. Votăm, vot electronic. S-a închis votul, 15 la 11. Și pe același principiu facem uh, și cu uh, uh, închiderea conturilor. Vot electronic s-a deschis votul. S-a închis votul. 16 la 11. Ambele au fost amânate. Trecem acum la rezoluție. Amendamentul 7. Pentru. Împotrivă. Trebuie să facem electronic votul. Vă rog frumos. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1 pentru amendamentele 9 și 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se adoptă. Amendamentul 8 e caduc. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Haideți să votăm electronic amendamentul 11. Vă rog. S-a închis votul.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 spune președinta. S-a, verific- terminat verificarea. Uneori nu-mi dau seama, spune președinta. Amendamentul 24. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și acum, votăm rezoluția în ansamblul ei. Și s-a deschis votul. S-a închis votul. 26 la 0. Cesar. Amendamentul 1. Cine este pentru amendamentul 1? Cine este împotrivă? Acum, uh, cine votează cu plus e pentru descărcare, minus împotriva descărcării. Yes, yeah, yeah, wir stimmen jetzt darüber ab, to grant, not to postpone. Deci de a acorda, nu de a amâna. Asta votăm acum. Cine vrea să acorde descărcarea trebuie să voteze cu plus. Luminița verde. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 23 la 4. Suntem pentru descărcare. Închiderea conturilor. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Așa că am terminat și votul pe joint undertakings, întreprinderi mixte. Și trecem mai departe la other institutions, celelalte instituții. Thanks a lot. So, ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 44 bis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 Începem acum cu uh, descărcarea de gestiune pentru Consiliu și Consiliul European. Also, Amendment 1, ein Recital. Deci, amendamentul 1 la um, considerente, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 1 se cere amânarea descărcă de gestiune. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Majoritate clară. Deci, decizia de descărcare de gestiune dacă votați plus, votați pentru amânare. Deci vă rog votați electronic acum. S-a închis votul. 27 la 0. Astfel, avem uh, o poziție de negociere cu Consiliul foarte fermă. Acum trecem la moțiile de rezoluție. Amendamentul 2 se adoptă, amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 6 pentru, împotriva se adoptă, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 devine caduc. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abține se adoptă. 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 11, 12 pentru. Nu, 11 doresc să verificăm. Bine, atunci verificare la amendamentul 11. Să închis votul. Amendamentul 12 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 cu amendament oral. Cine pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Și acum întreaga rezoluție, vot electronic. S-a închis votul. 27 la 0. Serviciul European de Acțiune Externă, amendamentul 1. cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci, acum uh, votul pentru descărcarea de gestiune. S-a deschis votul. Este vot electronic, deci. Uh, s-a închis votul. 21 la 6. Și acum rezoluția. Amendamentul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, Împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotriva abținerii. Deci majoritatea este împotrivă. Amendamentul 12. Doriți să verificăm rezultatul de la 11? Bine, atunci vot electronic de verificare pentru amendamentul 11. Eu cred că este clar respins, dar verificăm. Amendamentul 12. și 13 împreună pentru că sunt identice. Vot electronic. Pentru că nu e clar. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14 devine caduc, precum și 15. Amendamentul 16 și 17 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 devine caduc, 19, amendament tehnic, amendamentul 20, Cerem. Am respins amendamentele 12 și 13. Spune cineva din sală. Da. Am adoptat 12 și 13. Ce s-a întâmplat cu 14? A devenit caduc? That's right. I'm sorry. Da, am înțeles. Îmi cer scuze. Now it's 20. Mm. Ja. 20, ja. Amendment 20. Amendment. Amendamentul 20, deci. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Vot electronic pentru amendamentul 21. Cred că se adoptă, dar nu sunt absolut sigură. Deci verificare pentru amendamentul 21. S-a închis votul. Se adoptă într-adevăr. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotriva. Putem verifica prin vot electronic acest vot pentru amendamentul 22.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 împotriva abțineri se adoptă. 30. Vot pe părți, prima parte. Haideți să votăm electronic și acest amendament, pentru că e greu de spus. Deci prima parte de la amendamentul 30. S-a închis votul, se adoptă. A doua parte acum de amendamentul 30 se adoptă amendamentul 31 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. Cred că a fost respins. Deci verificăm 31. 31.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 Amendamentul 1 de la AFET. Nu. Amendamentul AFET 1 e acoperit, dar trebuie să votăm AFET 2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. AFET 3 acoperit, AFET 4 până la 6. Le putem vota în bloc 4, 5 și 6 pentru împotriva. Abțineri se adoptă. AFET 7 pentru împotrivă Putem verifica rezultatul de la votul la set 7. Deci verificăm la set 7. Vă rog să votați. Deci verificăm AFET 7. S-a închis votul. Se adoptă. Afet 8 acoperit, afet 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Afet 10 pentru, împotriva. Bun, votăm electronic afet 10, vă rog. Cred că se respinge, dar verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. 14 și Uh, Afet 11 pentru, împotrivă, abțineri. Cu aceeași majoritate se adoptă. Afet 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Afet 13 acoperit, precum și 14 și acum votul final s-a deschis votul. S-a închis votul. 25 de voturi pentru, 2 împotriva, vă mulțumesc foarte bun și trecem la Curtea de Justiție. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineți, se adoptă. Amendamentul 2 cere amânarea descărcă de gestiune pentru, împotriva abțineți, deci se respinge amânarea. Deci dacă doriți să votați pentru decizia de de gestiune, vă votați electronic acum plus. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 la 5. Vă mulțumesc. Și acum la rezoluție amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 6 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 7 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm amendamentul 7, vot electronic. S-a închis votul și, într-adevăr, se adoptă. Domnule președinte, Am transmis în același timp, dar nu apare pe lista de vot. Dumneavoastră ați pregătit acest amendament, așa că vă întreb, când spuneți că judecătorii trebuie să publice pe site-ul Curții de Justiție toate activitățile lor externe, doream doar să mă asigur că e vorba de activități cu un impact asupra bugetului, pentru că cu o formulare atât de largă, de deschisă, avem impresia că toate activitățile judecătorului din afara tribunalului, din afara curții, poate fi vizată. Nu, eu cred că este vorba doar de activități cu impact asupra bugetului. Uh, ar fi uh, surrealist să nu fie așa. Deci, influența asupra bugetului contează pentru că dacă cerem toate activitățile lor din afara uh, curții, vom avea surprize. Da, e vorba de Uh, acest timp de lucru care e plătit de contribuabilul european și atunci, evident, are o însemnătate acest fapt. Dar uh, oferim uh, curții o marjă mare de manevră în ceea ce privește impactul bugetar. Deci, când discutăm despre outside activities, eu mă refer la ceea ce se întâmplă în timpul orelor de lucru, activități externe în timpul orelor de lucru. Mm, putem să ne înțelegem că uh, așa este și să adăugăm acolo în timpul orelor de lucru? Doamna Iala Sender, ce propuneam eu? Ca să fie și mai restrictiv totul, există acele cazuri de călătorii destul de costisitoare întreprinse de judecători, lucrul nu era foarte clar E vorba și de călătoriile acestea care nu și-au uh, un uh, scop profesional, dacă pot să aibă un impact asupra bugetului sau nu. Pe mine mă interesează tot ceea ce poate avea un impact asupra bugetului, în, în timpul orelor de lucru, dar și în afara orelor de lucru. E vorba strict de utilizarea acelor resurse care sunt puse la dispoziția judecătorilor. Cred că ar trebui depus un alt amendament în care să uh, Uh, se menționeze că există anumite acțiuni, în afara orelor de lucru, care totuși au un impact asupra bugetului. Și să folosim exact această exprimare. Vorbim despre lucruri care ar putea să se întâmple în afara orelor de lucru, dar care totuși să aibă un efect bugetar. Bine, să zicem outside activities during the working time and with impact on the EU budget. Da? Perfect spune președinta. Tamas Deutsch. Kedves elnök tisztelt kollégák, én... Doamnă președinte, dragi colegi, eu sunt pentru a avea un amendament bun, dar să începem aici să fabricăm amendamente chiar uh, în timpul procedurii de vot. Eu nu sunt de acord cu asta. Sunt termene de depunere a amendamentelor, avem reguli despre uh, depunerea de amendamente orale cu respectarea anumitor uh, termene. Deci eu cred că trebuie să respectăm regulile. E un amendament, putem să-l votăm, cu pentru sau împotrivă, sau să ne abținem de la vot. Și oricine poate să prezinte un amendament oral pentru a decide mai târziu și cu privire la acesta. Dar să fabricăm aici amendamente la comun în timpul procedurii de vot, eu nu accept asta. Sunt de acord cu ceea ce spune domnul Deutsch. Dacă vrem să dăm dovadă de un fir logic Păi asta s-a întâmplat și acum o oră și jumătate, când nu s-a dorit acceptarea unui amendament oral de ultim moment cu același argument pe care l-ați avut noastră. Că nu era, de o chesti- nu era vorba de o chestiune de substanță. Și la fel e și aici. E destul de uh, logic despre ce e vorba. Haideți să nu ne băgăm acum în uh, rescrierea amendamentelor. Mulțumesc. Colegii Denis de Jong, bitte. Domnul Denis de Jong. Da, sunt de acord. Pentru că nu e deloc clar dacă ne apucăm acum să renegociem la vot, uh, nu mai înțelegem nimic. Haideți, vă rog, să continuăm să votăm pe baza listei de vot. Toate amendamentele au obiectivul de a face modificări concrete și nu să fie motiv de început negocierile. Așa că sunt împotriva tuturor amendamentelor orale propuse. Bien, eh, bueno, yo creo que... Eu cred că până la urmă se trece la vot, pentru că dacă durează atât de mult, asta e. Dar, repet, doresc să se scrie acest lucru în negru pe alb. Domnul Deutsch și-a prezentat amendamentele joi, deci după termen, și totuși amendamentele sale figurează pe lista de vot. Eu mi-am trimis uh, solicitările marți uh, și eu sunt raportor din umbră, cum este și domnul Doit. Și tot aștept, încă aștept uh, mm, comentariile secretariatului. Domnul Doici depune amendamente uh, joi, eu uh, depun marți și nimeni nu răspunde. Am impresia că uh, serviciile Parlamentului, administrația, uh, avantajează pe unii dintre noi față de ceilalți. Dar dacă am pus o întrebare pentru a ameliora claritatea amendamentului, e o chestiune de suplețe din partea uh, autorului, dar oricum nu uh, continui pentru că cred că ați înțeles. Uh, la celelalte două amendamente, doamna Gresle, care se ocupa de asemenea Uh, de ele, a spus că nu sunt probleme. Doamna Gresle aici însă este absolut de acord să își amelioreze amendamentele. Deci putem fi mai catolici decât papa dacă doriți, dar vă previn. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu amendamentele domnului Deutsch, care au fost acceptate joi, în timp ce ale mele care au ajuns uh, marți nu au primit răspuns, aceasta este o problemă majoră. Asta este, pe 19 martie. Și toată lumea are libertate de exprimare, ca și dumneavoastră. Cer scuze că vă întrerup, dar vorbiți foarte mult. Nu, nu acum uh, trebuie să discutăm când ați depus dumneavoastră amendamentele. Nu e un subiect de dezbătut aici la vot. Doamna aia la centru îl întrerupe pe domnul Macovei. Dacă vă vine să credeți sau nu, aici există un președinte. Eu. Am înțeles obiectele față de amendamentul oral foarte bine, de asta votăm amendamentul 8 fără amendament oral. Pentru ridicarea mâinii împotrivă, abțineri, se adoptă. Mulțumesc. Amendment number. Amendamentul 9 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă abțineri. Se adoptă 12 pentru. Împotrivă. Verificăm, deci, amendamentul 12. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru 14 pentru împotrivă Verificăm, deci, amendamentul 14, pentru că nu ridicați mâna. Cred că se adoptă, da, se adoptă. Amendamentul 16 devine caduc, 15, cine e pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 19 pentru. Împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 cu amendament oral. E cineva împotriva amendamentului oral? Nu. Atunci cine pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. 22 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Și acum votăm rezoluția. Întreaga rezoluție, vot electronic. Să deschid votul. S-a închis votul. 26 voturi pentru și 2 împotriva se adoptă. The Court of Auditors. Curtea de conturi, amendamentul 1. Amânarea descărcării cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm decizia. Vot electronic. Vă rog să votați. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru. E caduc. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Verificăm amendamentul 4. Haideți să verificăm. Închidem votul. 19 pentru, 9 împotrivă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, verificăm electronic. Amendamentul 7. Verificarea s-a încheiat, se adoptă, cred, amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 11. Se încheie votul de verificare. Respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15 caduc, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 caduc, 18 pentru, împotriva, abține, se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 21, cred că e adoptat, însă mai bine verificăm. S-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 22 e caduc, 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, verificăm electronic. Amendamentul 24. Se încheie verificarea. Respins. Amendamentul 25. pentru se adoptă. Amendamentul 26 e caduc. 27 cu amendament oral aveți obiecții? Nu. Pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă. 33 e retras. Votăm rezoluția pe ansamblu, vot electronic. S-a închis votul. 26 la 2. Ne bucură să avem printre noi un reprezentant al Secretariatului General al Curții de Conturi. Acum ajungem la Comitetul Economic și Social, amendamentul 1, pentru, împotrivă, se adoptă amendamentul, acum votăm decizia, împotrivă. Acum avem vot electronic asupra deciziei de descărcare. 24 4 împotrivă. Rezoluția. Amendamentul 3. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 4. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 5. Vot electronic. Cred că se adoptă, însă haideți să vedem. Respins. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, e caduc. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, Putem verifica amendamentul 9, vă rog? Echidem votul. Închidem votul. Respins amendamentul 10 pentru, împotrivă, abține. Haideți să verificăm electronic amendamentul 10, s-a închis votul. Eu cred că se adoptă, da, asta ne spune și votul, e clar adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 13 uh, pentru împotriva abțineri, se adoptă amendamentul 3... adoptă amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 18 pentru, împotriva abțineri respins. Verificăm însă prin vot electronic la 18. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul 19 cu amendamentul oral. Amendment 19 dafür dagegen enthalten. Amendamentul 19 pentru împotriva abținerii se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotrivă. Verificăm electronic. Der check ist geschlossen. S-a închis votul. Se adoptă. Rezoluția acum. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Încă puteți vota. Acum să închid votul. 26 la 2. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la Comitetul Regiunilor. Amendamentul 2 pentru. Împotriva abțineri se adoptă amendamentul 3. Amânarea descărcării pentru împotriva abțineri respins. Vot electronic privind descărcarea, vă rog. S-a închis votul. Se adoptă 22 la 6. Acum rezoluția, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Eu cred că e respins, însă mai bine verificăm. Deschidem votul. Mulțumesc. Da, într-adevăr era respins. Amendamentul 5. Pentru Împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 8 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 9 pentru împotriva, abțineri se adoptă, 10 pentru, împreună, abțineri se adoptă, amendamentul 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 12 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 13 e caduc, 14 la fel e caduc, trecem la 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă, doamna Ayala Sender. Doamnă președinte, am înțeles foarte bine. Do- amendamentul domnului Balcitis e nou, însă 13 și 14, al meu și al domnului Doici, nu sunt amendamente contrare, ci complementare. Adaugă un material la părerea domnului uh, Balcitis, Deci nu înlocuiesc un aliniat, ci vin cu adăugiri. Deoarece au apărut elemente noi. De aceea cer să se țină cont de acest lucru și să se găsească o formulă tehnică, deoarece sunt aliniate noi, nu de înlocuirea unui aliniat uh, existent. Y por lo tanto se pueden añadir. Also ich Mi-e greu că nu pot să refac lista de vot. E oricum de ra lista raportorului. Ce părere are raportorul? Colegi Czarnecki. Domnule Czarnecki, ce credeți? Meinung des Berichterstatters zu diesem Punkt? Ce ne poate spune raportorul în legătură cu acest lucru? Fo. Madame Chair, fo. Ja, dann caduce. Genau. Also, that, it, that the amendment falls. Ah. Amendamentul e caduc, spune raportorul. Patru. That's, we will vote on it. This means that we will vote on it. Asta înseamnă că vom vota. Und dann stimmen wir ab über den Änderungsantrag 14. Punem la vot, uh, supunem la vot amendamentul 14. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 18 cu amendament oral aveți obiecții față de acesta? Nu. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 pentru? E caduc. 21 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 22 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23 pentru? Împotrivă? Abțineri? se adoptă. Acum votăm rezoluția. Ultimul vot, vot electronic. S-a închis votul. Se adoptă. 23 la 4. Urmează acum Ombudsmanul European. Amendamentul 1 privind amânarea descărcării pentru potrivă abțineri. Res Am ajutat, am votat împotrivă, deci acum votăm decizia de descărcare pentru... A, vot electronic, mă scuze. S-a închis votul. 25 zu 1. Danke. 25 la 1. Acum rezoluția. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 6 pentru, caduc, 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 9 pentru, împotriva se adoptă 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 11 cu amendament oral Nimeni nu are obiecții. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votăm, uh, avem amendamentul 12 vot uh, electronic, electronic pentru verificare. S-a închis votul. 11 la 9 se adoptă. Acum votul final pe rezoluție. Deschidem votul. S-a închis votul. 25 la 1, vă mulțumesc. Urmează acum uh, autoritatea supraveghere de protecție de Amendamentul 1 pentru împotrivă se adoptă, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, E respins. Acum votăm decizia. Vot electronic, vă rog. Chidem votul. 25 la 2. Rezoluția. Libe 1 pentru. Împotriva abține se adoptă. Libe 2. De la 2 la 4 în bloc putem vota, vă rog. Sunteți de acord? Bine, atunci.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 24 la 2. Vă mulțumesc, aici se încheie votarea noastră de astăzi. Und wir kommen, ja, genau. Ja, ist sie genau. Ja. Genau. Wir kommen, genau. Genau. Morgen, morgen um 9. Mâine la ora 9 dimineața vom continua votul. Vă rog frumos să țineți cont că votul va continua mâine la ora 9, deci să fiți în sală. Trecem acum la punctul 52 de pe ordinea de zi. Mâine avem descărcarea Comisiei și apoi pentru Parlament și IDF. Dacă vreți să părăsiți încăperea, v-aș, v-aș ruga să o faceți în mare liniște. Also, also wir haben jetzt eigentlich noch einen sehr wichtigen Tagesordnungspunkt. Deci avem uh, punctul 52. Raportor uh, pentru cont este Michael Teurer și își prezintă raportul pe EFSI. Un subiect care trebuie să ne intereseze, pentru că mai târziu noi suntem cei care trebuie să strângă toate cioburile und ohne Scherz, ich randaliere jetzt. Ne? Also wir können, wir können hier nicht sitzen und wertvolle Dolmetscherzeit vertun. Îmi pare foarte rău, nu putem să stăm aici degeaba, să irosim timp prețios uh, de a inter cu interpretare. Uh, haideți așadar să ne concentrăm pe ce contează, pe ce e important și să ne continuăm lucrările. Eu îi dau direct cuvântul lui Michael Teurer, dar mai întâi vreau să Uh, urez bun venit domnului Lazarus de la Curtea de Conturi, care ne-a oferit un aviz foarte important și aș vrea de asemenea să interveniți după aceea. Dar întâi și întâi dau cuvântul raportorului. Mișael, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Iată că la o oră târzie, după un maraton de votare, discutăm un subiect foarte important. E vorba de avizul cont pentru legislația ce vizează fondul de investiție, EFSI. Este un subiect puternic încărcat politic și se pune întrebarea cum putem să uh, construim EFSI într-o manieră optimă. Eu am uh, un proiect de aviz um, m-a sprijinit foarte tare secretariatul în toată activitatea mea și vreau să mulțumesc secretariatului pentru asta, mulțumesc raportorilor din umbră, pentru că împreună am reușit să prezentăm un proiect care să se refere și să se concentreze pe prerogativele Comisiei Cont și e un text în care se ține cont și de rezervele manifestate de Curtea de Conturi. am vrea să existe într-adevăr control bugetar în ceea ce privește EFSI pe viitor. Să existe o garanție a controlului bugetar. Totul s-a concretizat într-o serie de amendamente, în total 9. Am consolidat rolul curții de conturi și am prevăzut și uh, un control parlamentar de fapt, e vorba de respectarea principiilor de gestionare eficientă din punct de vedere financiar, transparență, non-discriminare și așa mai departe. Sunt lucruri care sunt prezentate în toate aceste aliniate ale avizului. De asemenea, ținem cont și de problematica pieței interne, precum și de uh, rolul special și nevoile speciale ale IMM-urilor. Ne interesează și uh, Consiliul de Administrare al EFSI. Noi am vrea ca rolul controlului bugetar să fie unul consolidat și credem că aceste amendamente Uh, sunt bune și conțin uh, doleanțele și preocupările Curții de Conturi, dar ne interesează foarte tare să ascultăm uh, opinia Curții de Conturi în sine. Pentru că la ora actuală se pune următoarea întrebare. În ce măsură Parlamentul European are un rol de jucat? La urma urmei, e vorba doar de o mică parte din banii contribuabililor vizați aici, sunt unii care spun că controlul bugetar ar trebui să se limiteze asupra mijloacelor publice. În momentul în care apar proiecte finanțate mixt, nu va fi posibil să facem asta. Așa că eu, în acest aviz, pledez pentru menținerea rolului Parlamentului European în domeniul controlului bugetar. Când discutăm despre alocarea de proiecte, despre selecția de proiecte, e una. Dar uh, mai târziu eu cred că ar trebui să se poarte o discuție la Curtea de Conturi și să existe cel puțin un control democratic de aici de la Parlamentul European față de tot ceea ce se va întâmpla. Am prevăzut un rol foarte important pentru Parlament în negocierile noastre și mi se pare un, uh, o condiție de minimis, având în vedere că este vorba de utilizarea contribu- banilor contribuabililor europeni. Discutăm despre Banca Europeană de Investiții, despre Mecanismul European de Stabilitate, la Banca Europeană de Investiții, Parlamentul European are mai multe posibilități de a interveni decât uh, la Fondul de Stabilitate. În calitate de raportor, transmit uh, următorul mesaj și m-am sfătuit cu raportorii din umbră. Ar trebui ca la plenară și la comisiile competente pe fond să uh, milităm pentru un puternic control bugetar din partea Parlamentului European. Vă mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Este un raport foarte important, cred eu. Există câteva lacune și dacă uh, trecem cu vedere aceste lacune în FC, uh, ne vor da de furcă mai târziu. Domnul Lazaru, uh, ce părere aveți dumneavoastră în numele Curții de Conturi? După aceea dau cuvântul celorlalți colegi. Mulțumesc. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Stimată doamna președinte, stimați deputați, Curtea de Conturi dorește să sprijine Parlamentul și Consiliul în procesul legislativ în legătură cu proiectul de regulament privind EFSI, Fondul European de Investiții Strategice. Am pregătit un aviz în care am subliniat în atenția dumneavoastră a legiuitorului mai multe lucruri. Guvernanța și cadrul legislativ, responsabilitatea și Uh, mecanismele de audit extern și responsabilitatea financiară pentru finanțele publice. Voi începe prin a vorbi despre responsabilitate și mecanismele de audit extern. Curtea Europeană de Conturi nu cere să aibă mai multă competență în domeniul ENFI. EFSI. Uh, mandatul Curții de Conturi este prevăzut de tratat, este foarte clar și Curtea de Conturi are dreptul să auditeze orice cheltuială de la bugetul UE și fondul de garanție este o cheltuială de la bugetul UE, așa că avem dreptul să audităm activitățile din cadrul EFSI. Uh, unii spun că fondul de garanție reprezintă doar o parte din suma totală a investițiilor. Dar răspunsul nostru este că Haideți să ne închipuim că avem un proiect de un miliard de euro, din care 80% din sume este finanțată de la investiții private și 20% de la bugetul UE. Întrebarea este care sunt cei 200 de milioane pe care trebuie să-i audităm? Nu putem face distinție între fondurile publice și fondurile private. Și atunci avem dreptul să audităm activitățile din, uh, legate de uh, Fondul European de Investiții Strategice. Uh, în proiectul de regulament, chiar dacă nu ar fi inclus această prevedere, totuși curtea ar avea dreptul să auditeze. Și deci, de aceea, pentru a elimina orice confuzie, am sugerat în avizul nostru ca formularea să facă referire la tratat. Deci curtea nu cere nici mai mult, nici mai puțin decât ce prevede tratatul. Obiectivul intervenției noastre prin acest aviz este să oferim uh, autorităților legislative toate informațiile necesare pentru a evalua performanța peste câțiva ani când EFSI uh, va fi funcționat deja de ceva vreme. Vor apărea mai multe întrebări. Și-a atins EFSI obiectivele politice? Avem toate informațiile necesare pentru a uh, evalua performanțele EFSI? De aceea atragem atenția asupra faptului că din considerent ar părea că există o derogare de la regulamentul financiar și vă atragem atenția asupra acestui lucru, vă atragem atenția și asupra altor uh, asupra faptului că anumite elemente esențiale sunt lăsate să fie rezolvate în acordul dintre Comisie și BEI și noi considerăm că aceste aspecte importante trebuie să rămână în mâinile, în mâinile legitorului. Și atragem atenția de asemenea asupra impactului asupra finanțelor publice, dacă nu se spune clar că garanția UE nu va depăși suma de 16 miliarde. Este clar că există o limită la cheltuieli și este, atragem atenția și asupra faptului că statele membre care participă eventual la EFSI ar putea avea un impact asupra datorilor publice dacă uh, uh, împrumută bani. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, ocazia oferită de a prezenta acest aviz și voi răspunde uh, dacă doriți la întrebări sau voi furniza clarificări mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc. Pentru munca noastră este o, o intervenție foarte importantă și vreau să vă mulțumesc în numele instituției pe care o reprezint, pentru că, iată, da, suntem uh, și am fost presați de timp și am fost puțin nesiguri și vreau să vă spun sincer că am avut și eu anumite întrebări legate de EFSI. De ce 139-140 uh, din uh, regulament nu sunt articole care se aplică pentru EFSI? văd la considerentul 30 că apar uh, motive destul de vagi, cum că n-ar fi un instrument financiar. Păi ce altceva să fie? De când instrumentele de garanție uh, nu sunt instrumente financiare. Deci maniera în care uh, au fost trasate niște contururi greșite, intenționat, mi-a dat de gândit. Așa că sunt extrem de recunoscătoare uh, curții de conturi. Uh, că nu este o limitare a răspunderii. Exact așa am interpretat și eu și regulamentul și m-am întrebat, oare n-am înțeles eu bine? Așa că inputul dumneavoastră a fost foarte important pentru că dumneavoastră ați confirmat interpretarea de aici, ați confirmat felul în care am parcurs noi textul. Mai mulți colegi s-au anunțat, mai întâi domnul Sarvama. Thank you. Mulțumesc. Doamne președinte, Mulțumesc um, reprezentantului Curții de Conturi, precum și raportorului. Este un dosar foarte important. Cred că nu trebuie să fim foarte atenți la articolul 14 din propunerea Comisiei, dar cred că și în um, articolul 2, termenii acordului FC, articolul 5, condiții pentru folosirea de FC UE și articolul 10, în legătură cu um, reporting și contabilitate. Și am preocupări uh, considerabile și așa că voi depune amendamente, unele în numele meu și unele împreună cu doamna Gresle. Pentru că cred că trebuie să ne gândim foarte bine dacă acest fond este sau nu un instrument financiar. Acest lucru are consecințe. La nenumărate niveluri. Dar, foarte pe scurt, eu unul cred că aceste comisie trebuie să transmită un aviz foarte ferm trebuie să avem posibilitatea să monitorizăm modul în care sunt folosiți banii și așa cum a spus și domnul de la Curtea de Conturi, este foarte greu să facem diferența între sursele de fonduri sau uh, între banii care provin din diferite surse. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ela Sender que eh, espero que a todos. În primul rând, cu toții vrem să putem sprijini aceste instrumente. Nu e vorba de singur instrument, acesta este cel mai vizibil. Uh, Acest plan propus de domnul Juncker, Juncker are ca scop uh, stimularea zonei euro, relansarea economiei și a producției. Dar asta pornim, însă e drept că graba cu care a fost întocmit acest plan și mai ales modul în care s-a acționat adică în mod interguvernamental. S-a dorit să se evite implicarea Parlamentului și asta n-a fost prima oară când s-a întâmplat. Încă o dată vedem cum uh, metoda interguvernamentală tinde să evite Parlamentul European, deci iată un exemplu în plus. Uh, deci de aceea îl sprijin pe domnul Toirer în toate demersurile sale privind um, consolidarea guvernanței eh, Parlamentului European. Eu voi fi raportoare la partea privind transporturile și infrastructura. Și atât în această comisie, cât și la ITRE, cât și la bugete, dar și la ECON, există o primă cale de a recupera controlul guvernanței în ceea ce privește acest instrument din planul Juncker. Vrem să Uh, procedăm în cadrul procedurii anuale bugetare. Asta e calea pe care o alegem noi, deși domnul Juncker, bineînțeles, și statele membre nu sunt deloc mulțumite, deoarece ei cred că va fi foarte greu. Să noi, uh, Parlamentul, avem capacitatea de a dezvolta această cale. Avem nevoie de un buget pentru garanție, pentru BEI, o garanție clară, irrevocabilă. Da, vrem să facem asta la ce bugetare de la buget. Și în al doilea rând, domnul Lazaru are dreptate și îi mulțumesc și îl felicit pentru munca pe care o face, mai ales în ceea ce privește guvernanța. Și anume, faptul că trebuie să folosim, să profităm de pe urma capacității pe care am obținut-o și pe care am cerut-o prin metoda legislativă. Vorba de guvernanța bancară și economică a Uniunii Europene. Guvernanța pe care o are Tribunalul de Conturi. Această instituție trebuie să poată controla, să auditeze, poate să urmărească operațiunile care se vor uh, dezvolta în cadrul acestui mecanism. Eu nu știu în ce măsură e vorba de un instrument uh, financiar uh, pe care să-l folosim. Noi avem nevoie, de fapt, de o pârghie mult mai puternică, nu doar de un simplu instrument, care să nu se folosească doar de resursele publice, ci să fie o pârghie care să reușească să atragă surse de finanțare privată. Iar bugetul european, contribuția de la bugetul european la EFSI, trebuie să aibă această capacitate de a genera și de a atrage investiții, așa cum um, își dorește și uh, BI-ul. Deci noi vrem să atragem investitori. De aceea nu știu dacă ne-ar convinge nouă să transformăm da, acestea într-un simplu instrument financiar. Trebuie să știm că avem anumite căi, atât noi cât și Curtea de Conturi, de a controla toate operațiunile și de a controla tot ce se întâmplă cu bugetul european în legătură cu EFSI. Putem să facem asta fără să reducem din atractivitatea acestui fond, fără să reducem din uh, efectul uh, multiplicator pe care îl are uh, acest plan care e diferit de actualele instrumente financiare și BI-ul ne-a explicat că nu e chiar un instrument, un instrument financiar ca cele existente, ci are o altă capacitate de uh, a crea așa numitul efect de pârghie. Deci voi prezenta, vom prezenta amendamente în legătură cu faptul că ar trebui să-i oferim uh, curții de conturi capacitatea de a folosi mecanismul de guvernanță. Deoarece nu vorbim doar despre un instrument financiar, după cum spuneam, e un plan care va avea un efect asupra PIB-ului european, asupra dezvoltării economice, deci de aceea Tribunalul de Conturi trebuie să aibă această competență, iar noi de asemenea trebuie să uh, avem procedura bugetară obișnuită. Domnul Vale are cuvântul. Si, eh, la ringrați. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului. cer scuze că n-am putut participa la ședința raportorilor din umbră la, la Strasburg, dar sunt uh, raportor din umbră pentru acest raport și la ECON, așa că l-am abordat uh, din altă perspectivă. În ceea ce privește raportul uh, Comisiei Cont, bineînțeles, m-am concentrat pe, pe capitolul 5 și anume transparența și lupta împotriva fraudei. Trebuie să fim foarte atenți când vorbim de infrastructuri, pentru că sunt investiții care pot oferi o valoare adăugată, dar pot fi și foarte riscante în uh, ceea ce privește garanția din partea contribuabililor, pentru că de multe ori am uh, văzut proiecte care garantează randament uh, investitorilor privați, dar sunt proiecte cu risc, așa că trebuie să evaluăm foarte bine posibilitatea de a obține câștig, pentru că garanția este publică. Deci trebuie să stabilim criterii de transparență pentru selectarea proiectelor și pentru întreaga procedură care Uh, va permite băncii să selecționeze proiectele pentru că ne putem uh, permite să creeze clientelism sau situații neplăcute s-au întâmplat în trecut, în uh, anii trecuți cu proiectele finanțate din obligațiuni de proiect. În legătură cu ce a spus, ceea ce a spus colega Senda, doresc să amintesc doar că sunt 315 miliarde dacă reușim să-l strângem în 3 ani în toate statele membre. nu e sigur, probabil că nu acesta uh, și doar acest proiect va relansa cu adevărat economia europeană. În amendamentele depuse am abordat uh, problema criminalității organizate care nu uh, se regăsea în, uh, în proiectul de raport și alte aspecte interesante pe care le voi mai discuta cu raportorul și ar fi, aș fi foarte bucuros dacă le-ar putea sprijini. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul Comisia, am și eu o completare, pentru că era vorba de acea exceptare și uh, acea lacună și apare o a treia întrebare. Ce credeți? Um, BEI um, um, se finanțează legal uh, prin, sau are voie să se finanțeze prin BCE. Câți bani pot veni, de, pot veni în acest caz uh, la, de la BCE? Nu e vorba de finanțare acoperită din partea statului? Pentru că lunar e vorba de sume impresionante, 60 de miliarde de euro. Bani care pot fi redirecționați către acest fond. Cam cât credeți că va veni din acest tip de finanțare. Da, e Banca Centrală Europeană, la asta mă refer. Deci, uh, cât credeți că va veni de la BCE pentru finanțarea EFSI? Mulțumesc pentru un răspuns. Cui să dau acum cuvântul? Domnule Graf. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să subliniez că serviciile comisiei au început o analiză despre 1400 de amendamente depuse în ceea ce privește părțile de raport Bulman-Fernandez. Și analizăm și avizele, proiectele de aviz, care sunt pregătite de cele șapte comisii asociate, aici fiind inclusă și Comisia Cont, al cărei aviz a fost prezentat astăzi de către domnul Toirer. Deci vom analiza toate documentele aferente cu mare atenție. De asemenea, Comisia analizează și uh, ceea ce vine din partea Curții de Conturi, pentru că de acolo avem o contribuție foarte importantă pentru regulamentul EFSI 2015. A fost un raport adoptat pe 12 martie la cont, prezentat astăzi de domnul Lazaru. Facem acum această analiză, dar uh, suntem într-un stadiu mult prea incipient pentru a vă oferi răspunsuri detaliate la întrebările ridicate. Vreau doar să vă spun că propunerea Comisiei implementează prevederile tratatului în ceea ce privește responsabilitatea și implementarea bugetului, dar și în ceea ce privește drepturile de auditare. Permiteți-mi să adaug că fondul de garantare prevăzut pe regulamentul EFSI este un instrument bugetar. Prin urmare, este acoperit uh, de regulamentul financiar și nu e nevoie de derogare. Nici nu e prevăzută vreo derogare în ceea ce privește acest fond de garantare. În ceea ce privește regulamentul care va fi finanțat și uh, implementat, se prevede uh, un set de raportare și asumarea răspunderii imediat după implementare, în care, din care să rezulte o informare la timp Uh, a Parlamentului și a Consiliului. În acest context, suntem cât se poate de deschiși să discutăm amendamente. Amendamente care să um, ofere o garanție colegislatorilor în acest caz. Vom face o analiză, după cum v-am spus, și apoi vom lua o decizie. Și în ceea ce privește întrebarea noastră cât se poate de punctuală, doamnă președinte, în ceea ce, cu privire la uh, participarea Băncii Centrale Europene, din păcate, nu sunt în măsură să vă ofer acum un răspuns. Știu că vor cumpăra uh, titluri de valoare, dar uh, nu știu în, în ce, ce valoare uh, vor avea acestea și cât anume va trece prin Banca Centrală Europeană. Mulțumesc mult pentru atenție. Președinta. Mulțumesc. Sunt eu mai înceată, așa, sau poate chiar limitată, spune președinta, dar cum să interpretez eu considentul 30 unde se spune given the nature, deci dată fiind uh, natura uh, FC, nici uh, garanția uh, pentru BI, nici garanția cutare din regulament nu se aplică. Deci e o exceptare aici nu se mai, nu se mai aplică regulamentul financiar. Și pentru mine e o problemă. Mi-ați explicat contrariul. Ori n-am înțeles eu absolut deloc. Vă mai dau o șansă să-mi explicați. Și v-aș mai întreba când vom primi noi un răspuns, pentru că a trebuit să vedem exact despre ce fel de sumă vorbim la BCE, ca să vedem exact ce fel de finanțare, finanțare sub formă de cerc Vreau să știu exact câți bani bagă europeanul de rând în acest fond, direct sau indirect. Eu cred că și contribuabilul are dreptul să știe asta și eu vă mulțumesc pentru un răspuns. Mulțumesc, doamnă președinte. Point. Uh... Dacă ne referim la punctul 30. În intervenția mea am spus că fondul de garanție e de garantare, mă scuzați, e un instrument bugetar garantat de regulament financiar. Referitor la articolul considerentul 30, acolo e vorba, se face trimitere la instrumente financiare. Deci e acoperit de regulamentul financiar, deoarece creditele de plată de la buget sunt folosite drept fond de garantare. Deci regulamentul financiar acoperă acestea. După discuțiile cu colegul în legătură cu BCE-ul, nu este prevăzută o intervenție a Băncii Centrale Europene. Ceva exclus. Țin să subliniez acest lucru, să spun clar. Mulțumesc. Domnul Toire. Mulțumesc, doamnă președinte. Iată că au apărut în discuție, mai ales prin întrebările dumneavoastră, anumite lucruri uh, care trebuie clarificate. trebuie să vin cu o precizare față de explicația comisiei. Domnule Graf, dacă bine am înțeles eu, comisia interpretează în felul următor. La garanțiile pentru EFSI e vorba de un fel de instrument de partajare a riscului. Și aici din acest punct de vedere, EFSI face obiectul uh, regulamentului financiar, dar din avizul Curții de Conturi, EFSI e tratat totuși altfel față de alte instrumente de, cu risc partajat. Vom primi un aviz juridic de la Comisie despre care sunt diferențele. Deci, uh, ce e diferit la EFSI în ceea ce vește partajarea riscului comparativ cu alte instrumente. Pentru că dacă nu e vorba de o partajare a riscului uh, de tip clasic și uh, regulamentul uh, financiar nu se aplică, atunci riscul ar trebui să fie mai mic. Dar la cum interpretez eu EFSI, riscul nu e mai mic, este echivalent cu uh, ceea ce avem până acum sau chiar mai mare. Și dacă e mai mare riscul, nu avem cum să, fim, uh, să, să avem un regulament mai uh, permisiv, ci ar trebui să avem unul mult mai strict sau să fie, un, să fie exercitat un control. Dacă nu ne puteți oferi o explicație, vrem să știm când va veni din partea Comisiei un aviz juridic. Când vom primi un asemenea răspuns, pentru că plec totuși de la premisa că uh, Comisia nu face o inițiativă legislativă fără un studiu de impact din toate punctele de vedere, economic, legislativ și așa mai departe. Mulțumesc. Thank you, <coughs> Mrs. Chair, and thank you for the question. Mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru întrebare, domnule Toirer. E clar că toate aceste chestiuni trebuie analizate de Comisia Europeană. Ceea ce am spus eu e că vor fi analizate toate amendamentele Parlamentului uh, în profunzime de către serviciile Comisiei și vă vom oferi informații în legătură cu acțiunile pe care le vom întreprinde. Să mă tem că nu pot intra în detalii, îi voi informa colegii de la diferitele servicii ale Comisiei Europene și veți primi un uh, răspuns cât mai uh, repede cu putință. Sunt surprinsă, spune președinta, pentru că la considerentul 30 se spune expre că Uh, nu se aplică regulamentul financiar. Și nu înțeleg. DigiBudget ne-a explicat că se aplică regulamentul, dar în text spune că nu se aplică și așa e. E o poveste foarte serioasă pentru că articolele 139 și 140 uh, fac referiri concrete la asumarea răspunderii, lucru care lipsesc acum din FC. Deci dacă rămâne Consiliul 30 așa cum e acum și dacă nu se aplică normele din regulament, această poveste va fi una fatală, pentru că nu va exista niciun fel de asumare maximă a răspunderii. Și mă întreb, de ce nu există un plafon maxim al asumării răspunderii? Dacă se aplică regulamentul financiar, nicio problemă, dar dacă nu, atunci e o nebunie. E absolut o nebunie să uh, permiți așa ceva, pentru că pentru orice pierdere poate fi trasă la răspundere Uniunea Europeană. Or, oricum, dacă EFSI va fi la BI, va fi fondul care va comporta riscul mult prea mari, riscul pe care BI uh, le va păstra în contabilitatea sa, dar tot ceea ce este cu efect de contagiune va rămâne la EFSI. Nu-și va asuma nimeni răspunderea pentru asta. Și vreau să știu ce se întâmplă și cu finanțarea prin BCE. Dacă există o marjă uh, tolerată de finanțare prin BCE. Vreau să știu ce se întâmplă, de exemplu, peste 3 ani. Pentru că fondul oricum nu e limitat în timp. Mă gândesc câți bani vor curge direct și indirect din buzunarul contribuabilului pentru garantarea anumitor finanțări. Aș vrea să primim o declarație fermă și preferabil în scris. Oricum, voia să intervină și doamna Sender și după aceea dumneavoastră încă o dată. Vă rog, Ines. Și da, nu avem niciun reprezentant al BEI astăzi aici. Ar fi bine totuși să putem discuta cu cineva de la Banca Europeană de Investiții. Ar trebui să ne pregătim. Noi la ITRE și la Tran am avut pe cineva de la BEI care ne-a explicat că limita era ce, dată de cele 16 miliarde. Asta era formula. Așa ni s-a explicat, deci măcar avem o limită. Nu e, din regulament, nu e în cadrul regulamentului financiar, însă e limita mecanismului EFSI. Însă ce nu înțeleg eu e intervenția BCE-ului. Nu s-a spus niciodată că BCE-ul poate da bani BI-ul. Altceva e ca mecanismul băncii centrale să intervină pentru toate băncile, cum ar fi pentru Deutsche Bank sau pentru Banca Centrală Germană, mă scuzați, sau alte bănci centrale. Niciodată nu s-a spus că BCE-ul va trebui să se implice. Nu e o bancă de lichidități, ci o bancă care oferă alte feluri de garanții. Banca Europeană de Investiții, da, își asumă riscuri mai mari. Însă proiectele sunt mai atrăgătoare. De fapt, asta e quadratura cercului care ni s-a tot explicat. Și noi știm că unele proiecte sunt mai uh, atrăgătoare, pentru că sunt mai rentabile. Una e să spui că sunt proiecte de mediu sau alta e să avem alte infrastructuri care nu sunt atât de sexy însă care pot atrage alți investitori. Poate că ar fi bine să ne explice cineva de la BEI, mm, deoarece ei deja au experiență, deja s-au pus uh, pe treabă pentru a elabora acest dispozitiv. Ei pot să ne răspundă în legătură cu rolul băncii centrale, despre care n-au zisem, de fapt, uh, despre riscurile la care, sunt dispuse, la care suntem dispuși să mergem, ce va acoperi sau nu garanția, în caz de pierderi, bineînțeles. Mulțumesc. Se sacrifică domnul Graf. I can only repeat that we will reply. Mulțumesc. Repet că vă vom oferi un răspuns în scris pentru că uh, sunt lucruri la care nu ne putem referi astăzi, nu vă, nu vă putem oferi un răspuns, așa că vom reveni mai târziu în scris. În ceea ce privește constantul 30, se spune acolo că uh, garanția uh, sau fondul de garantare nu este un instrument financiar. E vorba de instrumente bugetare. Deci, regulamentul financiar acoperă fondul de garantare. Dar, nu se consideră ca fiind un instrument financiar în sensul regulamentului. Președinta, din când în când comisia vine cu un stil de argumentare cu care ne-am, cam, ne-am mai obișnuit noi. Ă, oricum, detaliile acestea sau lucrurile ce țin de detaliu trebuie citite de două ori. Mulțumesc. Raportorul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc uh, domnului Graf de la Comisie pentru această indicație că, cum că Comisia nu privește garanția pentru EFSI ca fiind instrument financiar, ne așteptăm la o justificare detaliată, juridică și economică, deci la o definiție de ce se întâmplă asta. Dacă e vorba de un instrument financiar, atunci acesta trebuie să fie uh, pus pe picior de egalitate cu celelalte. Dacă nu, vrem o justificare până în cel mai mic detaliu de ce Comisia uh, consideră că trebuie să acționeze altfel aici. O decizie, o decizie sau o justificare politică, cum că nu e interpretat așa fondul, nu ne satisface. Trebuie să avem uh, o clarificare. Pentru că dacă e vorba de o decizie politică, pot să spun din capul locului că, în calitate de raportor, voi spune să nu acceptăm așa ceva. Sigur că e un instrument financiar dacă te uiți la acest instrument. Curtea de conturi ce părere are? E sau nu e un instrument financiar, domnule Lazaru? Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi spunem în avizul nostru și fac o paranteză, n-aș vrea să spun de pe acum dacă e sau nu e, dar în uh, avizul nostru ilustrăm o serie de probleme inclusiv faptul că din proiectul de regulament rezultă că FC nu face obiectul uh, normelor regulamentului financiar. Noi subliniem următoarele. Nu e clar în ce măsură acele norme, normele BI, vor uh, Uh, fi interpretate prin prisma regulamentului financiar. Și e vorba de transparență, uh, competitivitate, uh, asumarea răspunderii și altele și altele. E clar că o parte a garanției europene se va pierde. Sperăm doar că va fi vorba de o părticică doar. Dar nu asta e problema, ci că noi toți și comisia cu atât mai mult vom vrea să știm ce se întâmplă cu acești bani, pentru că se vor pierde bani de la buget, bani din economia europeană. Dar are Uniunea Europeană sau câștigă Uniunea Europeană mai mult comparativ cu ceea ce piere, pierde? Sunt câteva principii stipulate în regulamentul financiar care trebuie să se aplice și pentru EFSI. Și pentru asta e nevoie de auditare, expunere, în așa fel încât de auditare expost, mă scuzați, cu o raportare în detaliu față de Parlament și față de uh, Comisie, în așa fel încât să știm exact ce s-a întâmplat cu banii, câți, uh, unde au, care unde au fost alocați și cu ce în andament. Mulțumesc! Exact! Eu, tot, eu chiar n-am înțeles de ce să nu fie un instrument financiar. Am interpretat bine avizul dumneavoastră și uh, Așteptăm cu mare interes o explicație și o prezentare din partea Comisiei. Dacă nu mai sunt alte intervenții sau uh, uh, alte observații, vă anunț că mâine este termenul de depunere a amendamentelor. Oricum, noi vom continua această dezbatere, vom ține cont și de uh, sfatul doamnei Ayala Sender pentru a vedea exact cum anume vom putea încadra în calendarul nostru și o întâlnire cu BEI. Mulțumesc, suspendăm această reuniune, dar ne revedem dimineața la ora 9 pentru a continua sesiunea de vot. O seară plăcută tuturor și mulțumesc interpreților!